agențiile, uh, sumele ar trebui să fie în conformitate cu decizia Comisiei din iulie 2013. Domnul președinte, da. Comisia Europeană acum din partea Direcției Generale. Nu putem decât să fim de acord uh, cu ceea ce a spus eurodeputații. Există un uh, accent puternic pus pe performanță Poate accentul uh, pus pe eh, slujbe ar trebui să um, vizeze într-o anumită măsură și obiectele de mediu, chiar dacă prioritățile sunt uh, uh, altele, însă nu ne putem coordona la nivelul Comisiei între direcțiile generale responsabile. În 2016, uh, situația pentru uh, creditele de plată va fi mai bună, mai ales pentru că uh, am uh, amânat lansarea anumitor uh, proiecte iar anul 2016 va fi anul în care vom veni și cu o evaluare la jumătatea mandatului acestor programe. Deci uh, vom fi lansat suficiente uh, programe ca să putem face o evaluare adecvată la jumătatea mandatului. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim comisiei. M-am bucurat să aflu că nu vom avea probleme uh, cu plățile, însă mai târziu s-ar putea să aflăm că nu vom avea probleme doar pentru că vom amâna câteva dintre aceste programe. Până la urmă, aceste lucruri nu sunt uh, aceleași. Practic, amânăm calendarul programării și sperăm să creștem resursele în ceea ce privește plățile. Pentru că putem uh, uh, amâna plățile sau putem spori bugetul. Noi, ca Parlament, dorim să sporim uh, resursele pe care avem la dispoziție, nu amână programele, însă am uh, văzut uh, cum stau lucrurile în legătură cu bugetul final și până la urmă decizia va fi să se amâne plățile. Ori aceasta nu este prioritatea Parlamentului, după cum bine știți. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum putem Ba nu, domnul președinte, trebuie să vă reamintesc calendarul. Termenul de înaintare a amendamentelor 26 mai vot în cadrul comisiei pe data de 16 și 17 iunie, vot în cadrul comisiei pentru buget 22-23 iunie. Iar acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Cursul dat inițiativei cetățenești Right to Water, dreptul la apă. Iar aici Avem un proiect de raport, iar responsabil pentru acest proiect de raport uh, este colega noastră Lynn Boylan uh, și îi dau uh, imediat cuvântul. Doamna raportor poate să ne explice contextul acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcintă pentru că mă interesează mai mult opinia colegilor raportori din umbră și a colegilor membri în comisie. După cum știți, uh, uh, dreptul la apă este un drept fundamental, iar această inițiativă a fost uh, prima prima inițiativă cetățenească încunată de succes de la lansarea proiectului. Petițiile înaintate în acest sens au depășit cifra de un milion și în cele din urmă Uh, s-a ajuns chiar la o cifră de 1,9 milioane. Gestionarea apei, accesul la apă sunt aspecte absolut esențiale pentru cetățenii Uniunii Europene, iar acest mecanism a fost uh, unul patronat de către Comisie pentru că ar putea permite uh, mijloace prin care se pot uh, uh, atinge obiectivele democratice ale Uniunii Europene. Practic se oferă o platformă cetățenilor pentru a putea influența anumite decizii care se iau la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, însă, se crede pe scară largă că uh, noi nu ne respectăm aceste uh, promisiuni. Inițiativa cetățenească Right to Water uh, a permis Comisiei să înainteze lege care să implementeze acest drept uman la apă și canalizare. Ar trebui să existe apă și canalizare pentru toți cetățenii Uniunii Europene ar trebui să existe o liberalizare a serviciilor de furnizare a apă și ar trebui să existe un acces universal la canalizare. Comisia a confirmat uh, că în urma acestei campanii uh, se uh, vor elimina serviciile acestea din cadrul directivei cu privire la concesiuni. Practic am avut de-a face cu o campanie de sensibilizare foarte puternică în ceea ce privește serviciile uh, care uh, permit accesul la apă. S-a permis uh, o platformă de discuții în legătură cu consecințele pe care liberalizarea serviciilor de furnizare a apei le-ar putea avea asupra cetățenilor europeni. Răspunsul uh, dat de către comisie a fost uh, considerat ca fiind uh, foarte dezamăgitor de către participanți. Practic, nu s a înaintat lege ferme în legătură cu dreptul uman de a avea acces la apă atitudinea unii Europene uh, cu privire la uh, acest fenomen a fost criticată, pentru că liderii europeni uh, practic vor să demonstreze că îi interesează democratizarea agendei politice și că sunt interesați de vocea cetățeanului, însă aceste răspunsuri slabe oferite de comisie n-ar mai putea fi considerate, după părerea mea, adecvate și pe viitor. Este esențial, așadar, ca acest uh, mod de gândire să fie reformat. Prin urmare, uh, solicit uh, să existe legislație mai uh, concretă în urma acestei inițiative și să extindem această inițiativă aducând anumite amendamente la legislație. Astăzi, Comisia Europeană uh, a susținut o abordare bazată pe concurență, bazată pe regulile pieței, cu o tendință spre liberalizarea uh, serviciilor de furnizare a apei și de canalizare. Cred că ar trebui să avem însă o abordare care să ia în calcul rolul serviciilor publice și să bazeze pe drepturile cetățenilor. Dispozițiile legate de apă presupun existența unui monopol care să nu țină cont de um, regulile pieței. Am văzut că se acumulează însă profituri masive uh, fără să se reinvestească în infrastructura um, pentru apă. Această campanie a presupus că am putut vedea cum uh, cetățenii devin din ce în ce mai conștienți de aceste uh, probleme, înțeleg ce um, Uh, lipsite de sens sunt inițiativele legate de uh, liberalizarea furnizării, serviciilor, furnizării uh, apei. Cetățenii peste tot în Europa spun nu acestor practici. Există o tendință prin care municipalitățile, precum cea de la Paris, iau măsuri în favoarea cetățenilor. Cred că trebuie să explorăm mai mult și problema conservării Uneori uh, există probleme de uh, alimentare cu apă uh, cu care se confruntă europenii sau cetățenii lumii. Prin urmare, aceste resurse trebuie păstrate pe cât posibil. Educația legată de modul în care apa poate fi economisită ar putea să beneficieze de mai multă atenție ar trebui să fie vizați nu doar consumatorii domestici aici. Trebuie să existe uh, o împărtășire a informațiilor, uh, a bunelor practici uh, în acest domeniu pentru ca apa să poată fi economisită. De asemenea, aș dori să fi inclus un mai mare accent uh, asupra uh, nevoii de a rezolva problema poluării la sursă, pentru că până la urmă uh, aceasta este partea cea mai costisitoare a epurării apei. După cum spuneam uh, mai devreme, voi înainta și eu niște amendamente pentru a sublinia câteva dintre punctele pe care le-am subliniat și sunt gata să văd care sunt opiniile colegilor în legătură cu acest uh, subiect. Sunt gata să lucrez cu ei într-o manieră care să presupună foarte multă cooperare. Vă mulțumesc! Thank you very much and now we start. Mulțumesc foarte mult și trecem la prima rundă de întrebări din partea PP, doamna Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Vă asigur că am citit raportul, așa că nu a fost nevoie să ne citiți paragrafe întregi, pentru că vă pot asigura că l-am citit și noi. Sunt de acord că această inițiativă este una bună această inițiativă cetățenească. E important să ținem cont de faptul că, într-adevăr, cetățenii europeni au dreptul să se adreseze Parlamentului European cu propuneri legislative. Însă să, să dăm unei inițiative cetățenești puterea să modifice o propunere a Parlamentului, cum ne spuneți dumneavoastră în raport, e bine, cred că se merge un pic prea departe. Nu ar trebui să ne dăm drept învingător deja. Aș dori să vorbesc despre trei sau patru grupuri de amendamente care consider că sunt necesare pentru a, astupa din goluri. În primul rând, avem nevoie de o listă cu legislație, legislație internațională din domeniu. Apoi, un alt lucru la care aș fi dorit să faceți trimitere e ultima rezoluție ONU, cea din 2013. Cred că e un aspect foarte important la care nu ați făcut nicio trimitere. Se pare să existe o confuzie între ONU și Comisia pentru Drepturile Omului și această comisie e una care a făcut niște rezoluții foarte importante. De aceea voi depune un amendament în care voi include ultima re- rezoluție ONU și ultima rezoluție din Comisia pentru Drepturile Romului. Dreptul la apă a, nu a fost uh, votat în um, Consiliul General al ONU, așa că ceea ce spuneți acolo dumneavoastră nu e adevărat. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim de ONU și ce a adoptat și ce nu a adoptat încă. Apoi se face referire la Uniunea Europeană și un raportor special pentru apă. Cred că era o femeie înainte, Caterina de Bucherche. Fostul raportor a făcut anumite declarații, după aceea persoana de după a făcut altfel de declarații, trebuie să discutăm despre ele. Caterina Bucherche a spus lucrurilor pe nume. A spus că există o diferență foarte mare între un bun public, fie că e gestionat de sectorul privat sau cel public, și concesiunile făcute de autoritățile locale sunt legitime. Așa spunea ea. Cred că e foarte important să spunem foarte clar despre ce raportor vorbim. Voi face un amendament și în acest sens. În raportul dumneavoastră vă exprimați îngrijorare în legătură cu managementul. Da, bineînțeles, responsabilitatea e la latitudinea localităților, autorităților locale. Municipalitățile sunt cele care trebuie să se decidă cum să gestioneze totul. Doamna delea, colega noastră, face acest lucru în municipalitatea sa. Poate să existe o companie publică care apoi delegă responsabilitățile sau o municipalitate poate să aibă o companie privată. Trebuie să fim foarte exacti când discutăm despre toate acestea. Articolul 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ne spune că trebuie să fim complet obiectivi și imparțiali, așa că haideți să respectăm propria noastră legislație. Cred că acest lucru e valabil pentru toate cele 28 de state membre. Spania este un exemplu în acest sens. În Spania avem 50, 50, 40, 60 procente împărțite. Avem municipalități sau autorități locale care au companii private care se ocupă de apă și companii publice în altele. Câteodată lucrurile funcționează, câteodată nu și nu are nimic de a face cu partidele politice implicate. Există consilii de stânga care au uh, făcut concesiuni sectorului privat și există consilii locale de dreapta care au delegat apa companiilor publice. Important e ca serviciile să fie eficiente la prețul cel mai mic. Acest lucru e important. Trec acum la alt grup de amendamente. trebuie să avem un fel de închizitor, dacă vreți, cineva la care cetățenii să poată să apeleze, să meargă cu factura la apă și să știe exact ce a fost ce apare acolo, pentru că apa e gratis, dar um, canalizarea, apa potabilă, canalizarea, toate acestea nu sunt gratuite. Tratamentul apelor reziduale și îmbunătățirea serviciilor, toate acestea vin cu un preț. Voi depune amendamente în care voi spune că trebuie să creăm o entitate, un organism, un individ care să fie responsabil de toate acestea. Cineva care să se asigure că autoritățile locale oferă serviciile pe care trebuie să le ofere și care să poată explica facturile la apă, să ajute pe cetățeni în acest sens. Cred că cetățenii sunt foarte confuzi. Nu sunt foarte sigur ce include factura de apă, ce plătesc ei de fapt. Și voi mai depune un alt amendament, pentru că da, sunt de acord cu ce ați spus despre criza economică, dar și înainte de criza economică întotdeauna au existat grupuri vulnerabile cărora le-a fost întotdeauna greu să-și plătească facturile la electricitate, la apă și alte facturi. Însă există și domenii unde există asigurări sociale, așa cum ar trebui să fie. Vă dau un exemplu din țara mea dacă există un consiliu local și o familie nu poate să-și plătească factura la apă. Ce se întâmplă? Consiliul local este cel care achită factura. Compania publică sau privată implicată contactează Consiliul local și serviciile verifică că într-adevăr e un caz adevărat, nu unul fictiv. Nu știu dacă ați vorbit cu operatori publici sau privați implicați în domeniu, însă dacă ați făcut-o, probabil ați văzut că unii oameni încetează să plătească pentru că se mută și nu anunță pe nimeni. Sau și-au închis magazinul, dar din nou nu au anunțat pe nimeni. Și așa că nu plătesc facturile pentru că nu vor să le plătească. Nu vrem să, ca aceasta să fie o portiță de care să profite oricine, însă avem nevoie de această instituție care există în anumite țări și pe care o putem importa și în cele în care nu există. E important să existe un asemenea serviciu public. Trebuie să ținem cont de îngrijorările existente. Mă gândesc la coasta estică din Spania. Aici întotdeauna au existat îngrijorări legate de apă. Îmi pare rău să spun, însă unele state membre au avut întotdeauna multă apă, așa că nu e o chestiune care să le îngrijoreze, nu au investit suficient. Însă aceste taxe pe care le plătesc cetățenii trebuie să fie reinvestite. Există țări care nu au investit în um, tratamentele apelor reziduale, în poluare, în ceea ce se întâmplă cu apa poluată. E păcat. În Spania lucrurile stau invers. Pe noi întotdeauna ne-a îngrijorat apa. Însă cred că dacă dăm dovadă de responsabilitate putem rezolva asemenea situații însă ține foarte mult de perspectiva pe care o are populația asupra apei. În trecut, oamenii se spălau pe dinți și nu închideau apa pe timpul operațiunii. Acum, vă pot asigura că dacă vă uitați la copiii sub 15 ani care se spală pe dinți, veți vedea că toți închid apa. Așa că haideți să nu arătăm cu degetul anumite sectoare. Cred că ar fi greșit. Acestea sunt amendamentele pe care le voi uh, depune. Vor reflecta tot ceea ce am spus. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni și m-am gândit pe larg la acest subiect. 1,6 milioane de cetățeni au semnat această petiție conform statului Comisiei. Există 1,6 milioane semnători. Președintele are cuvântul acum doamna Sia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru raport. Cred că acest raport reflectă îngrijorările cetățenilor și asta într-o mai mare măsură decât propunerea inițială a Comisiei. Dacă doamna Moile nu se supără, uh, Vreau să spun că situația e destul de descurajatoare. Prima inițiativă cetățenească nu merită un răspuns atât de vag și neambițios. Eu sper că Comisia va veni cu o nouă propunere care nu va face care nu va face, va face mai mult decât să reînvie vechi directive, cum e directiva cadru legată de apă. Nu putem spune că Uh, apa e un bun ca oricare altul, apa e un drept. Un drept care nu poate fi comercializat și făcut să genereze profit. Acest lucru apare în niște directive problematice. Statele membre se vor asigura că toți cetățenii au dreptul la apă și canalizare. Aceste cuvinte sunt incluse în aceste documente. Apoi, mai trebuie să existe măsuri care să fie luate astfel încât să ne asigurăm că calitatea apei e una bună. Nu există o lipsă de date în ceea ce privește apa și canalizarea în țările aflate în curs de dezvoltare. Da, foarte bine, însă Comisia ignoră faptul că criza a adus o lovitură foarte mare familiilor aflate în dificultate. Știți câte famili, câtor familii li s-a tăiat apa pentru că nu puteau plăti? Știe Comisia că există secetă și probleme mari legate de secetă în multe state membre. Cred că poate Comisia ar fi trebuit să găsească, ar fi găsit date care ar fi surprinsă și care ar fi dus la faptul că și Comisia ar fi sprijinit această inițiativă cetățenească. Cred că în, în raport, în prima versiune acestea e un pic mai confuză, pentru că vorbiți de gestiune acolo. Apa e un bun public. Tot uh, procedura trebuie să fie transfer, transparentă. Da, pot să se facă delegări spre sectorul privat, dar asta în condiții foarte stricte. Doamna Heranz a vorbit despre acest subiect. Există anumite cazuri în care un consiliu local are concesiuni publice, în altele private. Însă e foarte importantă responsabilitatea și apoi gestiunea. Trebuie să fie foarte clar că în tot timpul cei care dețin aceste servicii sunt entități publice. Apa nu e orice fel de bun comercial, nu e aici ca să se obțină un profit de pe urma ei. Unele consilii locale sunt nevoite să se adreseze unor companii private, mă refer aici la gestiune, nu au nicio altă opțiune pentru că sunt foarte mici. Mai sunt alte puncte importante pe care vreau să le includ ca sugestii. Instituțiile europene trebuie să depună eforturi astfel încât să fie mai aproape de cetățenii europeni. Cetățenii europeni sunt, se simt dezamăgiți și cred că acest sentiment se va agrava dacă ne întoarcem cu spatele la această primă inițiativă cetățenească. De aceea ne aflăm noi aici să luptăm pentru ceea ce e corect. În ceea ce privește taxele și în acest sens voi depune amendamente. Eu sunt convins că pe în baza directivei cadru privind apa, avem nevoie de un sistem de recuperare a costurilor, pentru că acesta e punctul central al sistemului. Trebuie să existe niște taxe transparente, niște taxe foarte clare, serviciu și oferta trebuie să fie garantate. Trebuie să analizăm și asumarea, dar și în același timp trebuie să facem investiții în cercetare, inovare, trebuie să vedem cum poate fi economisită apa și tot ce legat de apă trebuie să se regăsească și în toate celelalte politici. O gestiune îmbunătățită ne duce cu gândul și la locuri de muncă ecologice. Ne așteaptă un volum mare de muncă dacă ne dorim să trimitem un mesaj clar Comisiei Europene. Parlamentul European trebuie să sprijine această inițiativă cetățenească cu care suntem cu toții de acord. Apa e legată de dreptate. Apa e un drept și criza economică a pus în pericol acest drept. De aceea trebuie să fie recunoscută ca fiind drept și să apară în legislație. Acest lucru e foarte important astăzi. Domnul Dorman. Øh, Mulțumesc. Sunt de acord cu doamna raportor că apa și canalizarea sunt uh, fundamentale pentru viață și accesul la, la sursele de apă trebuie să fie durabil. Trebuie să ne asigurăm că avem aceste lucruri în Europa. Conservatorii doresc să crească participarea cetățenilor în luarea de decizie în Uniunea Europeană și este o ocazie bună pentru cetățeni să uh, aibă o legătură mai strânsă cu cetățenii. Cetățenii din țări precum uh, Portugalia, Spania, Irlanda și Germania uh, au preocupări adevărate și legitime cu privire la sursele de apă noi nu credem că Comisia ar trebui să propună legislație legată de dreptul la apă, pentru că nu credem că este o chestiune uh, legată, care intră în competențele UE. Sunt de acord cu raportoarea când ea spune că privatizarea și liberalizarea nu trebuie să fie decizii impuse statelor membre, ele trebuie să fie la latitudinea autorităților naționale și locale. Politicile legate de apă trebuie să rămână în uh, mâinile statelor membre. Nu este nevoie să avem o, politic, uh, o politică europeană legată de liberalizarea surselor de apă. Autoritățile locale trebuie să se adreseze unor companii care trebuie să respecte niște standarde. Da, într-adevăr, legea poate să fie mai precisă. În uh, Danemarca avem un principiu. Nu poți să scoți profit din uh, uh, din uh, furnizarea de apă. Trebuie să oferi uh, un serviciu sigur și durabil. Acesta este principiul. Credem că acesta este un domeniu în care nevoia de apă poate fi exploatată pentru profit uh, și cetățenii sunt cei care ajung să plătească. Deci, cum ne putem asigura că apa freatică, care din ce în ce mai rară nu este distrusă, cum ne putem asigura că sursele de apă uh, sunt accesibile? Deci aștept să, cu nerăbdare să conlucrăm și trebuie să ne asigurăm că cetățenii au dreptul la apă curată în, și în viitor. Mulțumesc, domnul Faria. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca bună pe care a făcut-o cu acest raport. Această inițiativă cere de la Comisie uh, măsuri pentru a atinge trei obiective. Obligarea Uniunii și statelor membre să asigure uh, dreptul cetățenilor la apă și canalizare, uh, apoi ca dreptul la apă să nu fie uh, să nu facă obiectul liberalizării și apoi dreptul universal la apă și uh, canalizare prin politici UE. Raportul accentuează gestionarea publică a surselor de apă și uită că aici Um, principiul care trebuie să se aplice este cel al subsidiarității, deci trebuie să aleagă statele membre. Există o chestiune pe care o susținem, nevoia de a diferenția apa de alte bunuri trebuie recunoscută ca un drept al omului și un bun public. Pentru a avea acces universal la apă de calitate uh, pentru uz uh, intern uh, și personal, trebuie Uh, să fie investit în infrastructură în acest domeniu. Trebuie să existe guvernanță uh, bună și asta din punct de vedere economic și uh, de mediu. La nivel național trebuie să ne asigurăm că prețul va fi în continuare scăzut și că vor fi eficientizate sursele de apă. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de investiții în inovare și dezvoltare tehnologică în domeniul apei și avem nevoie de mai multă formare pentru a schimba concepțiile actuale. Avem nevoie de mai multă răspundere a companiilor și de o mai bună implicare a cetățenilor. Este nevoie de un schimb de bune practici și de o jalonare în, servici, în serviciile publice și de standarde în serviciile private. Nu putem să uităm de importanța uh, unor autorități de reglementare la nivel național. Acestea au un rol important în asigurarea uh, apărării consumatorilor, intereselor consumatorilor. După cum au spus și colegele mele, avem nevoie de un fel de inchizitor uh, Uh, unde, uh, căruia uh, cetățenii îi se pot adresa. Cred că este nevoie în acest raport de uh, un rol sporit pentru autoritățile pentru uh, accesul la apă și de un schimb mai bun de bune practici între ele uh, și trebuie să terminăm cu monopolele din uh, serviciile de uh, furnizare a apei. Voi propune un amendament în acest sens, pe baza acestor linii generale pe care le-am expus. Aștept să cooperez cu uh, raportorii din umbră și cu doamna raportor. Mulțumesc! Thank you very much to you. And now... Mulțumesc și eu. Din partea EFTD, domnul Afronte. Grazie, Presidente. Ringrazio anche... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei raportor. A făcut uh, o muncă foarte bună. E un raport detaliat. Și asta face munca noastră mai ușoară atunci când vine vorba despre depunerea amendamentelor. Există câteva capitole care se concentrează fiecare pe domeniul său și cel care mi-a plăcut mie în mod deosebit a fost cel legat de acest instrument al inițiativei cetățenești um, pentru participarea cetățenilor în procesul de luare de decizie. Dar nu știu ce influență vor avea aceste inițiative Adică vin cetățeni cu petiții care adună 1,6 milioane sau 1,9 milioane de semnături, câte ori fi, este vorba despre uh, foarte multe semnături, dar această armă e tocită pentru că tot ce au obținut cetățenii la schimb pentru efortul lor a fost o comunicare din partea Comisiei. Și oricum, încrederea cetățenilor în instituțiile europene este deja destul de scăzută. Și această atitudine nu va face decât să înrăutățească lucrurile. Răspunsul comisiei este slab, nu doar uh, prin formă, ci și prin conținut. Pentru că aceste inițiative cer un răspuns cu privire la problemele pe care le expun, în cazul acesta dreptul la apă. Firește, statele membre au competențele lor în acest domeniu, mai ales, în ceea ce, mai ales la nivel local, dar asta nu, poate, asta nu înseamnă că nu poate să facă nimic comisia sau nu poate să facă ceva mai mult pentru uh, a se asigura că se iau într-adevăr decizii la nivel local. Ar fi fost mult mai bine să avem o propunere de act legislativ. Am primit doar o comunicare și mi se pare uh, că e dezamăgitor. Există o adevărată mișcare pentru dreptul la apă și uh, ei au avut o reuniune aici la Bruxelles, s-au stabilit câteva grupuri de lucru. În Italia, în 2011, s-a organizat un referendum și au votat 20 de milioane de cetățeni italieni pentru uh, considerarea apei drept bun public. A fost o adevărată victorie pentru această mișcare legată de dreptul la apă. În ciuda acestui fapt, toată lumea e dezamăgită acum pentru că nu ne-am ridicat la înălțimea acest, acestei victorii. Vom depune câteva amendamente. A vorbit și doamna raportor despre acest lucru și au vorbit și ceilalți colegi. Ea a spus că există din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au acces la aceste servicii de furnizare a apei pentru că nu-și mai pot plăti factura. Asta e o problemă și în Italia și în alte țări și devine din ce în ce mai răspândită. Să sperăm că putem face un pas în plus, putem fi mai îndrăzneți pentru a prevedea o anumită cotă de apă care poate să fie uh, dată fiecărui cetățean european să zicem, uh, un minim garantat, 50-100 uh, de litri per cetățean pe zi. Putem să avem, uh, putem să discutăm cifrele firește, dar este nevoie de acest concept nou de cotă minimă pentru fiecare cetățean. Am tot vorbit astăzi de uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și am mai discutat um, despre felul în care trebuie să ne adaptăm noi și uh, despre implicațiile uh, rezervelor de apă dulce. Trebuie să avem suficientă apă pentru a putea să contracarăm consecințele devastatoare ale schimbărilor climatice, mai ales în țările sărace uităm de aceste țări pentru că noi trăim în vestul prosper și uităm că în anumite țări apa potabilă este o resursă foarte um, <coughs> aflată foarte prețioasă și doar 3% din apa din lume este apă dulce și doar 1% poate fi folosită ca apă potabilă. Deci lupta se poartă dincolo de domeniul ecologic. E vorba de, la urma urmei despre supraviețuirea umanității. Acum despre protejarea apei dulci și despre protejarea ecosistemelor a, acvatice. Dacă este să protejăm această resursă rară și prețioasă și să o facem disponibilă tuturor, Trebuie să acționăm. Am o observație de făcut legată de risipirea apei. Trebuie să vedem cum putem să reducem acest fenomen. Trebuie să organizăm câteva campanii de informare și câteva comunicări. Într-adevăr, s-au făcut, făcut progrese, mai ales dacă ne gândim la ce se întâmpla în trecut, cu obiceiurile de consum. Problema a devenit una de care suntem din ce în ce mai conștienți în Europa. Trebuie să ne concentrăm de asemenea pe infrastructură. Mă refer aici la infrastructura de uh, canalizare. Agenția Europeană de Mediu a spus că Există probleme de scurgere în ceea ce privește canalizarea, probleme la 30-40% din infrastructură, deci trebuie să ne concentrăm pe acestea pentru a uh, nu mai risipi atâta apă. Următorul vorbitor, doamna Șerier. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus și antevorbitorii mei, apa cred eu, este foarte importantă pentru foarte multe țări. În țările de jos, încă și mai mult, nu se pune problema doar de uh, oferirea apă pentru menajul, spitale și școli. Noi discutăm și inovare, desigur, și domeniul agricol este foarte, uh, foarte important aici și sunt implicați și ei. De, și, desigur, analizăm și schimbarea obiceiurilor de consum. Legat de acest raport, în primul rând, în legătură cu rezoluția, cred că trebuie să sprijinim această idee. Dacă ne uităm la legislația deja existentă și la, uh, și la uh, de, directiva cadru, uh, ei bine, trebuie să spun că chestiunile de drepturile omului sunt reglementate în convențiile pentru drepturile om, omului. Apoi, facturile acestea nu sunt neapărat vina companiilor care oferă aceste servicii, sunt vina crizei pe care trebuie să o suporte cetățenii. Trebuie să găsim o metodă de a crea parteneriate public-privat și ce mijloace putem să uh, Uh, să folosim pentru a le asigura cetățenilor apă curată. Este nevoie de solidaritate pentru apă și de reguli sociale. Aceste lucruri totuși trebuie să rămână în competența statelor membre și trebuie să existe responsabilitate partajată. În țara mea cred că există destule reguli sociale deja stabilite pentru cetățeni. Mulțumesc, doamna de la E. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi vorbi acum în numele meu și în numele colegului nostru Michel Dontamp, care nu este aici astăzi. Aceasta este o problemă adevărată. Problema apei este o miză pentru viitor și cred că trebuie să fim foarte pragmatici. Trebuie de asemenea să ne punem în problema calității și a cantității și trebuie să privim lucrurile din perspectiva consecințelor um, pe care le vedem ale schimbărilor climatice. Cantitatea apei. Uh, foarte multă apă este folosită în multe domenii economice, mai ales în agricultură. Și rămâne, rămâne întrebarea dacă îi rămâne suficientă apă pentru, mesa, pentru menajuri. Um, apoi problema destructurării serviciilor. Am vorbit despre epurare a apei uh, pre-uz și după uz. Ce soluție putem să găsim la nivel european. Raportul nu mi se pare că tratează această, aceste chestiuni destul. Apoi trebuie să dedramatizăm parteneriatul public-privat. În uh, regiunea Ron alp uh, s-a arătat că în bazinele hidrografice nu există diferențe între prețurile la servicii între regiile publice și regiile private și serviciile private. Apoi, întrebarea cadrului pe care putem să îl stabilim uh, și punerea în aplicare a prevederilor aferente. Cred că trebuie să uh, ne concentrăm pe această muncă comună. Mulțumesc, doamna Suița. <coughs> Hvala vam lijepo. Želim zahvaliti izvjestiteljima. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportarei. Pot să spun că am luat uh, parte la prima dezbatere a Parlamentului pe acest subiect. Cred că dacă am face un referendum în toate statele membre cu privire la acest subiect, rezultatul ar fi undeva uh, în jurul la 95%, cum s-a întâmplat recent în Italia. Subiectul este de o importanță majoră, apa nu este un bun uh, de piață, nu putem vedea uh, apa ca fiind un bun care se vinde și se cumpără pe piață. Sunt foarte mulți semnatari a acestei uh, petiții, ori acest fapt demonstrează cât de conștienți sunt cetățenii europeni de acest subiect. Sunt trei puncte pe care le-au solicitat uh, petiționarii. Eu cred că acestea sunt foarte importante. Comisia Europeană împreună cu statele membre ar trebui să permită tuturor cetățenilor europeni să aibă acces la apă și la canalizare. De asemenea, cred că resursele de apă menționate la punctul 2 n-ar trebui să facă față în regulilor pieței interne și din acest motiv Comisia trebuie să ne ofere ajutor în această muncă care vizează liberalizarea. Ar trebui să ne sporim uh, împreună eforturile mai ales la nivel local și regional, precum și la nivel național, cât și în numele instituțiilor europene, pentru a putea să punem în practică acest drept universal uh, al accesului la apă. Ne va aștept să văd uh, care va fi rezultatul acestei prime inițiative cetățenești, uh, deși eu cred că ea va avea succes. Dacă vorbim de statele în curs de dezvoltare, ele se confruntă într-adevăr cu probleme. Noi trebuie să le oferim ajutor prin fondurile speciale ale Uniunii Europene, pentru ca toți oamenii de pe planetă să poată să aibă acces la apă. Și acum, uh, în concluzie, trebuie spus că apa poate juca un rol important în relațiile internaționale, așa cum s-a întâmplat cu petrolul în uh, secolul trecut. Astfel de inițiativă a noastră ar fi binevenită, însă nu știu ce formă ar putea ea lua pe viitor. Pot să menționez doar țara mea, Croația, care e cea de-a treia uh, țară după Norvegia și Islanda ce privește resursele de uh, apă. Cu toți suntem uh, conștienți de importanța acestei resurse, prin urmare eu susțin această inițiativă și sper ca împreună cu Comisia și cu autoritățile locale, naționale și regionale vom putea uh, să ajungem la o soluție. Cât privește relația între sfera publică și cea privată, eu cred că întotdeauna trebuie să vorbim uh, despre sectorul privat în uh, legătură cu uh, apa. Bineînțeles, concesiunile sunt binevenite, dar legile care le guvernează sunt sunt uh, esențiale. Oricum, uh, modul în care gestionăm apa trebuie să fie un mod responsabil. Și acum, uh, ultima solicitare de intervenție. Domnul Turmes. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am întârziat pentru că am avut de votat la ITRE și votul s-a prelungit. Stimați colegi, apa înseamnă viață. Fără apă nu există viață și cred că ar trebui să vedem implicarea cetățenilor uh, care se îngrijorează pentru apă, pentru modul în care aceasta este uh, gestionată, uh, ca pe o oportunitate. Această inițiativă cetățenească cu privire la apă a fost uh, prima inițiativă uh, Primul rezultat notabil uh, uh, al cetățenilor în legătură cu um, chestiunea apei. Comisia, cred eu, a făcut ceea ce mulți ar uh, numi un serviciu minim. Se pare că Comisia este mai degrabă neplăcut surprinsă de implicarea cetățenilor decât încântată. Dar eu cred că ar trebui să fim bucuroși că cetățenii se preocupă de astfel de subiecte. Așadar, Apa înseamnă viață, mai mult decât orice viață. Și cred că este bine că în raportul nostru subliniem uh, că Uniunea Europeană ar trebui să facă uh, mai multe decât face astăzi pentru a ajuta toți uh, cetățenii, toți oamenii, toți copiii de peste tot din lume să aibă acces la apă. Celălalt subiect uh, vizează apa în Europa. Suntem un continent în care majoritatea oamenilor au acces la apă, totuși. Însă există o comunitate care uh, nu întotdeauna are acces la apă. Este vorba despre comunitatea romilor. Cred că acest lucru ar trebui uh, subliniat. Ar trebui să nu ne mai jucăm cu accesul la apă pentru această comunitate. O bătălie importantă este uh, cea a uh, directivei uh, care vizează concesiunile. Cred că ar trebui să nu lăsăm comisia să se joace. Comisia a fost învinsă de o mare majoritate în mandatul anterior al Parlamentului. Prin urmare, în... n-ar trebui folosită în niciun fel această inițiativă cetățenească și răspunsurile la uh, ea uh, pentru a deturna discuția. Uh, apa e un subiect care ar trebui să fie uh, unul foarte apropiat uh, publicului larg. Prin urmare, nu văd uh, să existe vreun interes uh, ca Uniunea Europeană să nu lupte împotriva privatizării apei, pentru că eu cred că uh, Comisia ar trebui să accepte pur și simplu uh, lucrurile așa cum sunt, că ar trebui să rămână în continuare aceste servicii în sfera publică. Dar asta nu înseamnă că nu putem folosi excelența de care pot să dea dovadă companiile private. Ar trebui să subliniem uh, mai mult uh, uh, gestionarea apei. Există un studiu al unei universități germane care pentru prima dată a săpat mai mult în problema pesticidelor și au ajuns la concluzia că aproximativ 40% din Um, um, componentele uh, uh, care se regăsesc în sol și care ajung în apă sunt contaminate de pesticide. Cred că trebuie să nu uităm acest lucru. Uzul pesticidelor este chiar uh, dăunător asupra apelor curate. Cred că în raportul nostru trebuie să fim mai clari în legătură cu acest lucru. Dacă noi ne dorim ca apa să fie uh, uh, un lichid pe care să-l putem bea în continuare de la robinet, pentru că de la robinet uh, e mult mai ieftin să bei apă, e mult mai uh, uh, ecologic să faci uh, asta în loc să cumperi uh, sticle în uh, sticle de plastic cu apă, atunci n-ar trebui să uităm aceste uh, aspecte. Chiar și noi aici, în Parlament, uh, continuăm să bem uh, apă din sticle de plastic. Ar trebui să avem, deci, apă la robinet suficient de bună pentru a putea fi băută. Prin urmare, trebuie să subliniem în mod explicit faptul că această apă trebuie să fie curată. n-ar trebui să stimulăm consumul de apă care este adusă de la sute de kilometri distanță. că mi-aș uh, dori ca și Parlamentul să fie mai conștient de aceste uh, probleme. Există o singură sală în uh, Parlamentul acesta unde se bea apă de la robinet, este sala de întâlnire a verzilor. Am forțat Parlamentul uh, să instaleze acolo un robinet pentru a nu mai bea apă din sigă de plastic. Poate că e un model care ar putea fi urmat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Am primit două solicitări suplimentare de intervenție din partea colegilor. Domnul Flanagan. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să uh, o felicit pe doamna Boylan pentru munca sa excelentă pe marginea unui subiect atât de important, cel al furnizării de uh, apă. De asemenea, um, și credibilitatea inițiativei uh, cetățenilor este pusă aici uh, în discuție. Am fost sceptic în legătură cu seriozitatea cu care va fi luat în, în calcul această inițiativă cetățenească M-am gândit că poate uh, ar putea fi descurajați uh, cei care pun la îndoială credibilitatea Uniunii Europene, dar de fapt uh, avem până la urmă această inițiativă, ea există, dar mă întreb dacă oamenii vor fi ascultați. Dacă nu, atunci pur și simplu haideți să renunțăm la aceste inițiative, să le eliminăm cu totul, pentru a nu da oamenilor falsa impresie că punctul lor de vedere contează și că ei vor fi ascultați. Mi se pare interesant că unii din cei care au intervenit au spus că uh, Comisia ar fi cea care uh, ar decide asupra dreptului nostru de a avea apă, de a obea, de a ne spăla și așa mai departe, și nu statele membre. Uh, ciudat e că în țara mea, în Irlanda, uh, în 2010, când am fost forțați să salvăm băncile nesistemice cu miliarde de euro, n-am fost doar forțați să facem asta, ci într-o Uh, scrisoare din uh, partea lui Jean-Claude Trichet, uh, descris de un coleg ca fiind un gentleman perfect, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, ni s-a spus și ce să facem cu apa noastră în uh, Irlanda. Domnul Trichet spunea că uh, guvernele pentru 2012 și 2013 ar fi trebuit să facă o evaluare independentă a transferării uh, serviciilor de apă de la autoritățile locale la uh, uh, anumite companii uh, care să ofere aceste serviciu. Asta pentru perioada 2012-2013. Mie mi se pare un pic ciudat că atunci când vine vorba de testul nostru la uh, apă, uh, noi uh, și instituțiile noastre nu avem nimic uh, de uh, spus, ci uh, reprezentanții băncilor uh, din această presupusă uniune, adesea numită comunitate, uh, hotărăsc ce să facem noi cu sursele noastre de uh, apă sau cu furnizarea de apă. E pur și simplu că uh, ciudată situația că uh, ajungem să contabilizăm fiecare sursă de apă și bănuiesc că facem uh, toate astea pentru a putea vinde după aceea această resursă. Poate că e momentul să începeți să-i ascultați uh, pe oameni. Eu uh, am început, la începuturile mele am fost fan al Uniunii Europene, iar am ajuns, trebuie să recunosc, o disprețuiesc. Mulțumesc, domnul președinte, doamna Peti. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Această inițiativă susținută de 1,6 uh, milioane de uh, oameni este importantă pentru că apa este un bun comun vital. Aș dori să vă atrag atenția așadar la câteva aspecte. Este important să ținem cont de faptul că cetățenii mai săraci nu au acces la apă. De aceea susțin stabilirea unui, uh, unei furnizări sociale minime de apă. În anumite cazuri, uh, furnizarea de apă uh, ține de sfera privată, ori acest lucru mie mi se pare total nedemocratic. Cred că este important să ne gândim la um, anumite mecanisme pentru a preveni privatizarea excesivă a furnizării de apă. Așa am putea uh, preveni și exploatarea pietrișului și nisipului. Nu există o strategie clară de export al apei. Și acest lucru a trebuit clarificat și bine plănuit. Așa am putea, uh, practic, uh, deschide drumul companiilor multinaționale și uh, managerilor irresponsabili care nu doresc decât să facă profit pe cheltuiala grupurilor vulnerabile și pe, baza unui bun neregenerabil. Apa este un drept al omului, cum s-a spus, și trebuie să uh, îl păstrăm. Uh, cetățenii europeni au dreptul să influențeze uh, procesul de rare a deciziei în uh, ceea ce privește gestionarea uh, apei și furnizarea publică a apei. Croația, după cum s-a spus, este țara care ocupă locul 3 în ceea ce privește furnizarea de apă potabilă. Eu am susținut întotdeauna conservarea surselor noastre de apă, eliminarea poluării și a exploatării în ceea ce le privește. Mulțumesc! Thank you very much for these, uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă și acum voi da cuvântul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de la DCMV, din partea Comisiei Europene. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei și să le mulțumesc tuturor acelor care au colaborat la producerea documentului și au participat la discuția astăzi. Ați atins niște puncte importante, ați adus și o critică importantă, dar cred că e o inițiativă foarte importantă. Vom vedea ce se va întâmpla cu ea și vedem cum va fi tratat subiectul în plenară. Aș dori să ating trei puncte și să vă dau niște informații care probabil vor fi utile pentru continuarea discuției și pentru raportul final. Primul punct e acesta. În răspunsul nostru, în ceea ce privește acțiunile care au avut loc în Comisia Europeană. E clar că recunoaștem că e foarte importantă apa ca bun public, e esențială pentru viață și pentru drepturile umane. Cred că acest lucru este foarte clar din comunicare și Uniunea Europeană, ținând cont de mandatul pe care l-are, a jucat mereu un rol pozitiv în ceea ce privește accesul la apă potabilă și la canalizare. Acestea să fie o realitate pentru toată lumea în Uniunea Europeană și în afara ei. Un al doilea punct are de-a face cu serviciile de apă pe piața internă. În răspunsul la inițiativă spunem foarte clar de principiul neutralității. Comisia trebuie să fie neutră conform tratatelor în ceea ce privește uh, legislația existentă în statele membre și entitățile care se ocupă de apă, fie că sunt publice, private, municipalizate, acestea sunt binevenite atât timp cât îmbunătățesc accesul cetățenilor la apă. Un al treilea punct îl mulțumesc domnului Turmes pentru că așa pot și eu să-mi reumplu recipientul pentru apă. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun câte ceva de activitățile din ultimele luni pe care probabil nu le cunoașteți. În 28 aprilie, Comisia privind uh, apa potabilă a sprijinit în mod unanim o revizuire a directivei privind apa potabilă. Pe scurt, în afară de faptul că vor fi actualizați anumiți uh, parametri tehnici, dacă Parlamentul și Consiliul nu au obiecții pe timpul procedurii de supraveghere, bineînțeles, atunci statele membre vor putea să introducă o monitorizare bazată pe risc și sperăm că astfel um, se vor um, elimina multe dintre probleme legate de aprovizionarea cu apă. Cred că e o dezvoltare importantă. Acum evaluăm ca consecință directă a, evaluării, a inițiativei cetățenești directiva privind apa potabilă. Am, avem și o pagină pe internet, safetodrink.eu, unde oferim publicului toate documentele importante. La data de 26 mai vor fi lansate consultări cu părțile interesate consultări la care vă invităm și pe dumneavoastră. Apoi, mulți dintre dumneavoastră ați discutat despre importanța relației între um, apa care există, problemele cu aprovizionare cu apa. Săptămâna trecută, Comisia a publicat o evaluare în legătură cu implementarea statele membre a directivei cadru privind apa. Trebuie să vedem prin jumătatea plină sau goală a paharului. Doar 30% din uh, sistemele din domeniul apei din Uniunea Europeană țin cont de variantele ecologice. Cred că Există elemente pe care Comisia Europeană le urmărește. Am răspuns la ele, a avut loc și audiere dacă nu mă înșel, unde am mai dat răspunsuri, dar vom urmări în continuare situația și vom răspunde odată ce raportul este finalizat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum dau din nou cuvântul doamnei raportor pentru a închide discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor care și-au adus contribuția la dezbaterea de astăzi. Voi am încercat să iau cât de multe notițe a fost posibil pe comentarii și voi încerca să și răspund la unele dintre răspunsurile mele. În primul rând, în ceea ce privește competențele Uniunii Europene, în ceea ce privește apa și gestionarea acesteia. Da, Comisia spune că nu are competențe și că totul e la nivelul statelor membre, însă colegul meu din Irlanda poate să spună foarte clar că acțiunile Comisiei dovedesc cu totul altceva. Comisia Europeană, ca parte a Troicii, a subminat abilitatea statelor membre de a decide singure cum gestionează apa și canalizarea și cine deține toate acestea. Așa că E important să știm faptul că prin acest raport nu le spunem statelor membre ce să facă cu apa lor, ci trebuie să fie foarte clar că au o alegere. Acest lucru a fost subliniat de Comisia Europeană și în afara Uniunii Europene putem vedea lucrurile și mai clar în ceea ce privește privatizările și așa mai departe. Apoi, cel mai mare succes al acestei uh, inițiative cetățenești a fost că a fost eliminată apa din directiva privind concesiunile de Michel Barnier. Acum aceasta se află sub revizuire. Sunt de acord cu colegii care au spus că sper că acest raport și inițiativa nu vor fi folosite ca o încercare de a reporni pe calea liberalizării apei. Apoi, apa ca drept uman. E important să știm că Parlamentul cu două ocazii a recunoscut apa ca fiind un drept al omului. Am spus că e nevoie de aceasta pentru o rezoluție care a trecut pe piața internă. Apa este o resursă comună a umanității, așa că gestiunea acesteia nu ar trebui să se supună regulilor pieței interne. Accesul la apă potabilă e un drept fundamental și un drept uman, nu unul comercial care să se supună drepturilor pieții. Și a mai existat și o altă rezoluție care a trecut în 2006 privind drepturile omului, în ceea ce privește directiva cadru privind apa, da, trebuie să economisim apa, însă din directivă nu se zice nimic despre educare, despre educarea oamenilor, în legătură cu apă. Cetățenii sunt tot înviduiți că cu toții risipesc apa, de parcă toți stăm foarte mult la duș și lăsăm robinetele deschise. Cred că, în linii mari, oamenii sunt foarte conștienți de problemele existente cu apa. Chiar dacă ne cade din cer în fiecare zi, știm că trebuie să economisim apă și majoritatea cetățenilor sunt responsabili. Dar da, educația trebuie să facă parte din directiva cadru privind apa. Însă nu doar cetățenii trebuie să fie educați, trebuie să educăm și industria și agricultura pentru că au un rol de jucat, folosesc mult mai multă apă decât cetățenii. Ceea ce privește gestiunea, au existat multe comentarii în care se spunea că consumatorii trebuie să aibă un cuvânt de spus despre felul în care e gestionată apa lor. Cred că acesta e și țelul raportului nostru și Comisia trebuie să vină cu niște propuneri foarte clare în legătură cu gestiunea apei. Fie că vorbim de companii private, companii publice și cetățenii trebuie să aibă ceva de spus în legătură cu gestionarea apei. E un lucru fundamental pentru existența lor. Și doar prin guvernanță publică deciziile pot să fie transparente. Proiecte de infrastructură, proiecte mari de infrastructură. Cetățenii trebuie să iau decizie dacă au nevoie sau nu de asemenea proiecte și apoi serviciile publice nu trebuie să fie făcute pentru a câștiga un mare profit. Vedem că în unele state membre prețul, prețul a crescut foarte mult peste inflație și a ajuns până la 6% din venitul pe gospodărie. Deci e clar că apa e o problemă în creștere în Uniunea Europeană care trebuie să fie adresată. Cred că colegul meu uh, din grupul meu politic a spus um, și despre Organizația Mondială a Sănătății, care estimează că între 52 și 100 de litri de apă sunt folosiți pe zi, astfel încât să fie acoperite nevoile de bază ale unei persoane. Nu vreau să deschid o discuție despre cifre, însă e clar că există o cantitate minimă de apă care e neapărat necesară pentru viața umană. Apoi am auzit vorbindu-se și despre jalonare, dacă jalonarea e să fie comparativă în gestiunea apei, atunci aceasta trebuie să aibă și elemente de protecție socială, pentru că, am spus, apa e un bun diferit față de altele și nu putem să ne concentrăm doar pe eficiența financiară în cazul ei. Partenerile public-public, Comisia le-a menționat și pe acestea în răspunsul dat la inițiativa cetățenească. Cred că e un model pe care trebuie să îl extindem și să facem tot ce ne stă în putere astfel încât să promovăm aceste tipuri de parteneriate pentru că ele sunt importante pentru țările în dezvoltare, pentru că pot să ajute astfel încât și apa de acolo să devină potabilă. Încă ceva despre inițiativa cetățenească ca atare. E important să vedem cifre din spatele acestei prime inițiative. E prima inițiativă cetățenească care a trecut, a trecut mult peste cele un milion de semnături. Trebuie să fim conștienți de faptul că în acest moment cetățenii uh, și credibilitatea lor, de fapt, în instituțiile europene se află într-un punct foarte jos. E punctul în care ne aflăm acum și dacă slăbim și mai mult cu răspunsuri săraci din partea comisiei, atunci nu facem decât să dăunăm democrației și mă voi opri aici, domnule președinte. Thank you very much and, uh... Mulțumim foarte mult și acum mai avem un singur punct pe ordinea de zi. Nu am uh, două termene în calendar. Termenul de depunere a amendamentelor 23 mai, iar votul în Comisia ENVI la data de 25 mai. În sesiunea plenară vom vota în luna septembrie. Și acum mai avem un punct adițional pe ordinea de zi. Însă așteptăm uh, comisia care trebuie să se exprime pe acest punct, așa că luăm o pauză de 5 minute, așteptăm reprezentanții comisiei și apoi ne întoarcem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Okay, I think that the... Bine, cred că a sosit comisia și atunci putem să continuăm reuniunea noastră cu punctul suplimentar de pe ordinea de zi 19A în ceea ce privește acte delegate propuse pentru mm, o excepție în ceea ce privește cadmiu în nanocristale, un schimb de opinii cu Comisia. Am primit o cerere din partea grupului verzilor în acest sens și dau cuvântul acum pentru a ne explica despre ce vorba în această cerere domnului Taylor din partea verzilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Probabil, după cum știți, un uh, membru din partea versilor, Jill Evans, a fost raportor pentru revizuirea directivei în ceea ce privește această rezoluție restricția substanțelor periculoase în electrice, directiva ROS. Acest lucru se întâmpla în 2011, așa că acum uh, ne interesează foarte mult punerea în aplicare de plină a directivei. Directiva restricționează folosirea anumitor substanțe periculoase, nu doar pentru a proteja uh, sănătatea umană și mediul, ci și pentru a contribui la o reciclare bună a deșeurilor aparatelor electronice. În considerentul 8 al uh, directivei se spune că trebuie să fie restricționată folosirea acestor uh, substanțe, astfel încât se va ajunge la un profit economic în ceea ce privește reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Punerea în aplicare așa cum trebuie a directivei ROS e un element uh, crucial din discuția aprinsă care are loc acum în legătură cu economia circulară. Comisia poate să adopte excepții sub forma actelor delegate, dar există niște condiții foarte clare. Aceste condiții clare apar la articolul 5. În actele delegate din fața noastră, Comisia sugerează extinderea unei derogări existente pentru folosirea cadmiului în leduri și astfel să cadmiul să fie în continuare permis dacă îl conține anumite lucruri la anumite nivele. Și apoi există și niște excepții specifice pentru cadmiu care apare în monitoare și ecrane. Apoi, Ross a fost uh, adoptată pentru a uh, putea să interzică folosirea substanțelor periculoase oriunde era posibil. În acest caz nu sunt produse care au cadmiu care conțin nanocristale pentru lămpi, de exemplu, pe piață. Și nu există pleduri cu nanocristale pentru monitoare și alte tipuri de astfel de echipamente. Dacă să permitem ca cadmiul să fie permis în noi echipamente, despre asta vorbim. Pe lângă faptul că e foarte toxic, acesta, dacă e folosit în diferite echipamente, afectează în mod diferit mediul. Da, probabil ar putea fi face parte dintr-o excepție, dar doar în cazul în care nu există niciun fel de alte substanțe care ar putea să înlocuiască cadmiul sau dacă această substituire a cadmiului cu alte substanțe ar avea efecte negative. Să vedem. Pentru lăm, sunt toate aceste condiții sunt toate aceste condiții suficiente pentru lăm care conțin nanocristale? Nu. Tocmai pentru că asemenea produse încă nu există. Și Comisia recunoaște acest fapt și de aceea orice fel de impact pozitiv asupra mediului nu poate fi demonstrat. Rămâne la nivel ipotetic. Și de aceea consultanții care au fost contactați de comisie și care au făcut o evaluare în ceea ce privește cadmiul de nanocristal au spus că nu, să nu se continue cu această derogare pentru lămpi. Apoi, pentru afișaj, care conține cadmiu cu nanocristale? Din nou, răspunsul e nu, pentru că nanocristale fără cadmiu nu doar că există, ci pot fi găsite și televizoare cu această tehnologie pe piață, în Belgia și în Regatul Unit. Lucrurile nu stăteau la fel acum un an când institutul ne spun, a făcut această evaluare și ne-a spus de ce își dorește să existe această derogare timp de trei ani. Oricum, foarte multe s-au întâmplat în ultimul an. Ca legiuitor trebuie să încercăm să fim cât la curent posibil. Să nu credeți că noi criticăm Comisia. Înțelegem că deciziile trebuie să se ia într-un anumit moment și că lucrurile se poate să se schimbe mai târziu. Dar cu siguranță și dumneavoastră înțelegeți că noi în Parlament trebuie să cel puțin să încercăm să luăm decizii pe baza stării actuale a faptului și nu cum arătau toate aceste lucruri acum un an. Da, puteți spune că nu e suficient, că există acum o substanță substituentă, dar folosirea alternativelor are mai multe beneficii decât uh, riscuri. Într-adevăr, acest nou tip de fosfat nu e o substanță periculoasă acum, poate fi restricționată pe viitor, însă acum lucrurile nu stau așa. Clasificarea sa e mai puțin periculoasă decât cea a cadmiului. Conform informațiilor pe care le-am văzut eu, display-urile cu nanocristale fără cadmium sunt la fel în ceea ce privește consumul energetic și probabil proprietățile vizuale sunt chiar mai bune. Așa că nu există niciun fel de beneficiu pentru mediu pentru a folosi nanocristale cu cadmiu față de cele fără cadmiu. În rezumat, există alternative mai sigure. Așa că nu există niciun motiv pentru care să acordăm o excepție pentru um, LED-urile cu nanocristale cu cadmiu din aparatul electronică. Și am și trei întrebări pentru comisie. În primul rând, de ce doriți să oferiți această derogare pentru nanocristale cu cadmiu în um, veoze cu leduri și asta în pofida recomandării propriilor dumneavoastră consultanți? Orice fel de, aven- de avantaje de mediu nu au fost încă dovedite. A doua întrebare. Ținând cont de dezvoltările ulterioare în ceea ce privește folosirea nanocristalelor fără cadmiu în afișaje electronice, cu consum energetic superior în multe cazuri față de cele care conțin cadmiu, sunteți de acord că justificarea dumneavoastră cheie și anume nanocristale fără cadmiu nu sunt încă disponibile din punct de vedere tehnic, nu mai e valabilă? Și o ultimă întrebare. Intenționați să adoptați o dublă excludere în ceea ce privește excluderea cadmiului din afișaje electronice. Una generică la un nivel și una specifică la ceea ce pare un nivel mai inferior. Cum sunt ele legate? Cea specifică cu nivelul de mai jos e valabilă doar atunci când cea generică la un nivel mai înalt a expirat? Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you very much for your question and now I give Mulțumesc pentru întrebare. Voi da acum comisiei cuvântul și nu, nu, voi da acum doamnei Berder cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și lui Chris că uh, și-a exprimat poziția în mod atât de cuprinzător. Cred că această extindere a perioadei de folosire a cadmiului a fost o surpriză pentru multă lume. Știm că este un element extrem de toxic. Nu ne dăm seama de ce este nevoie de această prelungire. Eu cred că Uh, comisia s-a bazat pe un studiu al Institutului OCO, care spunea că cadmiul nu este prezent în, uh, în nanocristale, dar asta era situația acum câțiva ani. Și Samsung are acum un, un astfel de televizor pe piață și LG are, folosește această tehnologie uh, și uh, aceste companii au făcut uh, investiții foarte mari pentru a se asigura că scapă de cadmiul din, uh, din produsele lor. Întrebările mele sunt, ce mesaj le transmitem noi companiilor când le spunem că le acordăm un uh, interval suplimentar în vreme ce ele deja uh, au trecut mai departe cu tehnologia, după cum am spus, este un element mai toxic decât mercurul. A doua întrebare, cum ajută această derogare inovarea în Europa și crearea de locuri de muncă ecologice pe care ne concentrăm atât? Nu vom face decât să deschidem ușa unor importuri ieftine din China și ne-am concentrat atât de mult pe energia verde să, pentru, tocmai pentru a scădea utilizarea acestor toxine în toată lumea, nu doar în Europa. Am văzut câteva estimări. Această prelungire înseamnă că vor, cantitatea de cazuri folosit se va mări de 5 ori ce se va întâmpla cu acest cadmiu care va rămâne în mediu, va fi absorbit de, de, de faună și de floră și apoi de uh, oameni. Eu cred că trebuie să regândim această derogare. Nu doar uh, țara mea este îngrijorată, uh, ci și celelalte state membre și sunt foarte interesată care este justificarea Consiliului. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul comisia domnul Garcia Borges. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate, îmi cer scuze pentru întârziere. Mi s-a spus că dezbaterea va avea loc un pic mai târziu dar iată că am venit în cele din urmă. În uh, spatele acestui act delegat care prelungește derogarea pentru utilizarea cadmiului se află eforturi foarte, foarte mari. Au existat două solicitări pentru prelungire adresate Comisiei, primite în decembrie 2010, 2012 și mai 2013. Procesul de evaluare a fost lansat imediat după aceea. Raportul de evaluare a fost uh, finalizat anul trecut și următorul pas a fost consultarea grupului uh, de experți Propunerea comisiei a fost acolo sprijinită în mod unanim și asta e foarte important de subliniat. Consultarea a avut loc în iunie și atunci nici, un, nici o parte interesată nu a crezut că acordarea acestei prelungiri nu era justificată. Am avut o consultare interservicii și a fost adoptat actul delegat către Comisie anul acesta în ianuarie. Acesta a fost notificat Consiliului și Parlamentului, nu a existat nicio obiecție, dar se pare că a existat o problemă cu traducerile și actul delegat a trebuit să fie renotificat. Știm deja că cei din Consiliu, statele membre nu vor uh, ridica obiecții, au existat a existat o propunere din partea Consiliului să se ridice o obiecție. Chestiunea a fost dezbătută acum două săptămâni și doar două state membre s-au pronunțat pentru obiectare. Propunerea noastră a fost sprijinită cu o majoritate covârșitoare. Acum problema de fond. Conținutul actului delegat se referă la prelungirea derogării 39 din anexa 3 din, la directiva ROS până la 30 iunie 2017. este vorba despre o derogare deja existentă care ar fi trebuit să expire la 1 iulie anul trecut. Având totuși în vedere că a existat o solicitare pentru prelungire, astfel se poate justifica această prelungire. Noi am propus o nouă derogare 39B pentru folosirea cadmiului în nanocristale folosite în iluminare în stare solidă, în corpurile de iluminare în stare solidă. Este vorba despre o derogare, derogare nouă care va face obiectul unui prag foarte strict, mai puțin de 0,2 micrograme pe milimetru pătrat, și va rămâne valabilă până în iulie 2018. Prelungirea perioadei de valabilitate a derogării nu pare, pare să, nu pare să fie controversată. Este adevărat că experții noștri au considerat că această derogare pentru dispozitivele de iluminat nu îndeplinește un scop util, deoarece nu existau la vremea aceea dispozitivele acestea pe piață. Însă, această derogare este inclusă în directiva ROS în continuare, și am avut o reacție foarte rapidă din partea uh, părților interesate care ne-au spus că uh, lucrează din greu pentru a elabora corpuri de iluminat, dispozitive de iluminat și că este necesar pentru uh, este necesar pentru acest lucru să se facă o prelungire a derogării. Cred că elementele care au stârnit controverse se referă la noua derogare de 39B referitoare la folosirea cadmiului în nanocristale din uh, dispozitivele de iluminat. Aici aș dori să spun că în momentul de față Și cred că asta este și cel mai important de pomenit, de menționat aici. În momentul de față nu există dispozitive cu nanocristale fără cadmiu pe piață în ceea ce privește sistemele de afișaj. Acum un an, când a fost făcută evaluarea de către comisie, tehnologia aceasta nu era disponibilă pe piață. A trecut un an de atunci. Și se pare că tehnologiile fără cadmiu sunt acum uh, cât se poate de apropiate, adică urmează să fie lansate pe piață, întâi în Corea și apoi în Europa dar acesta nu este un motiv valabil pentru obiectare. Tehnologia aceasta nu este disponibilă în momentul acesta pe piață, nu puteți să găsiți asemenea dispozitive în magazine. În ceea ce privește uh, eliminarea acestei uh, derogări și faptul că aceasta ar crea distorsiuni pe piață, nu știm dacă producătorii ar putea să pună pe piață produse uh, cu această tehnologie fără cadmiu. Și mai important este că soluțiile alternative fără cadmiu nu au fost încă testate și după cum s-a spus, se folosesc uh, fosfați, care sunt substanțe și ele uh, toxice pentru sănătatea umană și pentru mediu. În orice caz, aș dori să vă dau și un argument de ordin practic care trebuie luat în calcul. Dacă Parlamentul se va opune actului delegat, Trebuie să o luăm de la început, trebuie să relansăm procesul de evaluare uh, științifică, să consultăm experți, să organizăm consultare interservicii și toată, tot acest proces ar putea să dureze cel puțin 2 ani. Și astfel am ajunge foarte aproape de data de expirare a derogării conform actului delegat. În momentul de față, derogarea ar rămâne în vigoare pentru că au existat solicitări pentru prelungirea acesteia. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor care au fost adresate comisiei. Acestea au fost motivele pentru care am propus uh, această derogare. Foarte simplu, nu există tehnologie cu nanocristale fără cadmiu. De ce există această dublă derogare 39A și 39B? Ei bine, 39A este derogarea actuală inclusă în directiva ROS și prin această nouă excepție pentru uh, dispozitivele de iluminat cu nanocristale, am putea să stabilim condiții mai stricte pentru aplicarea derogării. Cum se leagă acestea două între ele, aceste două derogări? Ei bine, cu una dintre ele am putea să avem un termen de expirare mai, uh, mai devreme, mai timpuriu, și cu cealaltă, derogarea pentru nanocristale fără quantum, fără cadmiu, ar rămâne valabilă încă un an și acest lucru ar uh, da companiilor, ar da pieței uh, ocazia să se adapteze noilor tehnologii și ne-ar permite și nouă să evaluăm aceste tehnologii alternative. A fost vehiculat un argument în cadrul dezbaterii efectele asupra locurilor de muncă și ocupării locurilor de muncă. Din câte știm noi, prima companie care va pune pe piață tehnologie cu nanocristale fără cadmiu pentru afișaje nu este o companie europeană. Deci, din acest punct de vedere, ce putem face, dacă vom scoate derogarea, este să creăm o condiție favorabilă pentru importuri în Europa. Importuri de uh, produse electronice din țări terțe. Atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că Parlamentul nu va obiecta la adoptarea acestor acte delegate. Mulțumesc. Mulțumesc pentru lămuriri. Am mai primit o solicitare de intervenție din partea doamnei Gutland. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întorc de la o sesiune de vot, de aceea am întârziat puțin, dar subiectul este foarte important. În urmare, aș dori să mă exprim și eu, mai ales reținând faptul că în grupul meu, în grupul SND, suntem îngrijorați de această propunere de act delegat din partea Comisiei. Există foarte multă incertitudine legată de impactul asupra sănătății umane. Prin urmare, ar trebui să înțelegem exact care este problema aici. Noi ne gândim la o substanță care există în mediu Uh, care persistă în mediu foarte multă vreme după ce este uh, aruncată. Ea poate perturba uh, ecosistemele, poate ajunge să se infiltreze în apă, apoi poate reveni în lanțul nostru alimentar. Știm că pentru oameni această substanță afectează rinichii. Este o substanță foarte periculoasă care poate cauza și cancer și, de asemenea, osteoporoză. din moment ce deținem toate aceste informații, înțelegem aceste lucruri și vedem cum toată Uniunea trebuie să uh, facă față emisiilor anterioare și moștenirii acestora și cum vedem că deja uh, cum vedem că încă suferim de pe urma acestora, ar trebui să fim foarte circumspecți atunci când analizăm o astfel de problemă. Trebuie să vedem exact cât de toxic este uh, acest element pentru mediu. Prin urmare, în legătură cu această propunere legată de această prelungire, trebuie să spun că există noi tehnologii disponibile și mă gândesc că Comisia nu își uh, dă interesul așa cum ar trebui. Ori acest lucru este nefericit și frustrant. Știu că nu tot grupul meu este prezent aici, dar uh, știu că noi purtăm o discuție foarte uh, fermă în legătură cu acest subiect. Comisia se poate aștepta să opună, uh, ca, se poate aștepta ca foarte multe forțe să opună uh, rezistență. Deci, uh, Comisia vrea să-i spun că se poate aștepta la foarte multă opoziție din partea noastră. Domnul președinte, dau cuvântul Comisiei dacă mai dorește să intervină apoi domnului Tenor pentru a încheia această dezbatere, dar întâi Comisiei. Mulțumesc, domnul președinte. Spune domnul Taylor. Uh, răspunsul Comisiei a subliniat faptul că există o excepție generică care se aplică de pe 17, uh, din, de, din iunie 2017. Uh, nu s-ar fi putut face totul uh, mai devreme, chiar dacă am fi dat uh, această exceptare acum, pentru că există o perioadă de 12 luni de grație. Vorbim practic doar de o diferență de vreo 6 luni, însă uh, asta nu poate justifica faptul că se acordă o derogare împotriva dispozițiilor legii. Mai mult de atât, uh, se poate să uh, vorbim mai mult de 6-12 luni în cazul unor noi solicitări pentru reînnoire până la sfârșitul acestui an. Și chiar dacă apoi decideți să revocați această exceptare, uh, dacă adăugați perioada de grație de 12 până la 18 luni, care trebuie dată, ne găsim practic în mijlocul sau la sfârșitul anului 2018. Deci această excepție trebuie să expire în iunie 2018. Bineînțeles, orice companie care crede că are o alternativă mai bună poate să înainteze o solicitare pentru revocarea acestei uh, derogări oricând în această perioadă. Uh, stimați colegi, cred că dacă ne gândim puțin la intenția inițială uh, a acestei directive, uh, ea a fost să, se, să restricționeze folosirea substanțelor toxice în echipamentele electrice. Eu cred că acest scop ar putea fi compromis dacă noi permitem prezența cadmiului în mediu sau chiar permitem uh, sporirea uh, utilizării sale în baza acestei derogări. Cred că oamenii ne uh, vor întreba, cel puțin votanții mei mă vor întreba, dacă mergem în direcția cea bună, adică dacă Uniunea Europeană oferă certitudini producătorilor. De obicei, Uh, nu fac pauze publicitare atunci când mă exprim, însă trebuie să vă spun că am în mână uh, o ofertă de 399 uh, de euro cu livrare în 2-3 zile a unui echipament care conține nanocristale fără cadmium pot să vă ofer uh, datele de contact uh, mai târziu pentru a vedea și dumneavoastră că tehnologia nu doar că este disponibilă, ci că o puteți avea până la sfârșitul săptămânii. Prin urmare, faptul că uh, legile există înseamnă că noi trebuie să le urmăm. Eu nu rămân convins că criteriile de extindere sau de acordare a derogării nu sunt îndeplinite astăzi și consider că Comisia ar trebui să reevalueze situația acum, mai degrabă decât să uh, continue să uh, uh, acorde aceste excepții fără temei. Prin urmare, grupul nostru va solicita o astfel de moțiune de rezoluție care să meargă în această direcție, care să fie adăugată Uh, pe agenda plenare viitoare și invit celelalte grupuri să ni se alăture și să facă exact același lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Cu acestea, practic, uh, vom încheia ședința noastră. Următoarea noastră întâlnire va avea loc pe data de 18 mai și 19 mai la Strasburg, iar apoi pe 26 la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult! Mult noroc!